<coughs> Otwieram nasze posiedzenie. Ok, <coughs> okay, Sam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dragi colegi, bun venit la reuniunea de astăzi și ca parte a comunicărilor sunt anunțurile mele înaintea votării. Dacă e să trecem la adoptarea ordinii de zi, uh, e o schimbare, e un, o modificare, va spune că votul privitor la măsurile împotriva, deci la punctul numărul 4, măsurile împotriva dăunătorilor plantelor va fi amânat pentru reuniunea noastră din 26 aprilie, marți dimineața. Deci așa s-a cerut amânarea votului de către doamna McIntyre, raportarea, deoarece sau din cauza că astăzi are alte obligații, ar trebui să participe la întâlniri în, cu alegătorii săi, deci putem adopta această modificare. Vă mai spun că uh, întâlnirea noastră e transmisă pe internet, ca de obicei avem două de limbi toate cu excepția Estonei, Maltezei, Slovaciei și Gaelicei, adoptarea uh, proceselor verbale ale reuniunilor din 22-23 februarie 2016 și 7 martie 2016, o facem conform procedurii obișnuite. Iar acum putem trece la voturi, deci punctul numărul 5, consolidarea inovării și dezvoltării economice în uh, viitorul management al fermelor europene. Raportor este domnul Ian Huitema. Și după ce am avut două schimburi de opinii pe tema asta în uh, comisia noastră, avem 312 amendamente depuse în acest raport din proprie inițiativă. Iată un număr mare de amendamente care sublinează importanța inovării și de asemenea interesul tuturor uh, în legătură cu această chestiune și influența uh, sa asupra uh, întregului sector agricol și a modului în care sunt gestionate exploatațiile agricole. Deci un nou val de modernizare, dar acum la un nivel mai înalt de inovare. Am dorit să mulțumim raportorului și raportorilor din umbră pentru modul în care au negociat o serie de amendamente de compromis care cred că ne vor ajuta să votăm mai rapid. Și cred că acum domnul Huitemara, domnul raportor, dorește să ia cuvântul. Mulțumesc foarte pe scurt, domnule președinte, și vreau și eu să mulțumesc tuturor grupurilor și raportorilor din umbră pentru o cooperare rodnică și am reușit să combinăm o, un mare volum de amendamente în compromisuri pentru un vot mai bun și pentru a avea un text mai clar. Eu cred că e o temă importantă pentru toată lumea și raportul se concentrează pe inovare și uh, pe o economie agricolă îmbunătățită și un, uh, un impact mai bun asupra mediului și asupra bunăstării animale. Deci, vă mulțumesc pentru cooperare tuturor celor din comisia noastră și sperăm să avem o largă majoritate la votarea raportului. Mulțumesc! Mulțumesc uh, și cred și eu că așa vor sta lucrurile, așadar haideți să trecem la vot. Avem acum uh, amendamentul 102. Vă rog să ridicați mâinile. Cine este pentru 102? Împotriva? Se respinge. Acum 98. Cine este pentru? A, jest. Ok, ok. Przechodzimy do poprawki Foarte bine. Trebuie supus la vot și amendamentul 101. Așadar, 101. Cine este pentru? Mulțumesc. S-a adoptat. Iar acum, amendamentul 98. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Iar acum, compromisul A. Vot electronic, ca de obicei, votul s-a deschis. Mulțumesc, votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la compromisul B. Votul electronic s-a deschis. Deci compromisul B. Votul s-a închis. Se adoptă. Deci trecem la amendamentul 118. Cine este pentru? Ă, ridicați mâinile, vă rog. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 120. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâinile. Mulțumesc. Împotrivă? Vom verifica prin vot electronic. Votul s-a deschis la amendamentul 120. Votul s-a închis. Șaptesprezece pentru, 18 împotrivă și o abținere. Haideți să votăm din nou, pentru că doamna McGuinness n-a reușit să voteze. Deci, din nou, votăm amendamentul 120. Bun, deci totuși respins. Da? Până la urmă se respinge. Bun, deci chiar dacă doamna McGuinness uh, este pentru, tot respins este. Nu vom face excepție aici. Bun. Așa, așa este procedura noastră. Bun. 122. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Acum compromisul C. Uh, votul s-a deschis la compromisul C. Votul s-a închis. Bun. Și se adoptă și trecem la amendamentul 124. 124. Cine este pentru? 124. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Iar acum trecem la compromisul R. Votul s-a deschis. Vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. și se adoptă. Bun, acum MV11. Cine este pentru? Amendamentul MV11. Mulțumesc, se adoptă. Acum 132 și 133, identice, cine este pentru? 132 și 133, cine este pentru? Împotrivă? Sunt respinse acestea două. Bun. Amendamentul? Acum? 136. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 137. Pentru? 137. Deci 137. Cine este împotriva? Se respinge. Acum 139. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Acum 140. Cine este pentru? Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva? Se respinge. 142. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 141. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 144. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 145. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 146. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Acum 147. Cine este? A, pe două părți. Bun, prima parte. Prima parte, cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Și partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Bun, 148. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 151. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 152. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 153. Cine pentru? Se adoptă. Compromisul D. Compromisul D. S-a deschis votul electronic. La compromisul D. Acum votul s-a închis și se adoptă. Iar acum trecem la amendamentul 164. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Acum 24. MV 24. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Trecem la amendamentul 166. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 167. Identic, deci nu îl supun la vot. 168. Bun. 170. Trecem la 170. Cine este pentru? Amendament Dorfman. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 172. 172. Cine este împotrivă? Verificăm. Votul s-a deschis. Cred că a fost respins, dar verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Bun, este respins, într-adevăr. 174, cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 175, pentru? Mulțumesc, se adoptă. 179 pentru, împotrivă, se respinge. 180, cine pentru, se adoptă. 182 pentru, se adoptă. 183, cine este pentru, se adoptă. Acum compromisul E. Votul s-a deschis. Votul s Se adoptă și trecem la compromisul F. Deschid votul, votul s-a deschis, compromisul F, deci votul s-a deschis. Deci votul este deschis. totul s-a închis acum. Și se adoptă. Deci trecem la MV5. Cine este pentru, mulțumesc, se adoptă. Acum, 188. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. 189, mă scuzați cine este pentru? Nu, spune președintele. Cine este pentru 195? 195 cine este pentru? Împotrivă se respinge. Acum 189, cine este pentru? Ia nu și este amendamentul tău, te rog să votez. Împotrivă. Mulțumesc se respinge. Acum 190. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 192. Cine este pentru? Se adoptă. 193. Pentru? Se adoptă. 191. Pentru? Se adoptă. 194. Pentru? Se adoptă. 196. Pentru? Se adoptă. 197 pentru, împotrivă, se respinge. 198 pentru, împotrivă, se respinge. Acum 200. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 199 pentru, împotrivă, se respinge. 202, pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 203, cine e pentru? Se adoptă. 201, cine este pentru? Se adoptă. 204, pentru? Împotrivă? Se respinge. 200 209. Uh, Cine este pentru? Se adoptă. 206. 206. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 207. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 208. Pentru. Se adoptă. 209. Pentru. Se adoptă. 210. A fost retras. 211. Nu, 210, totuși spune președintele, totuși supunem la vot, 210. Cine este pentru? Se adoptă. 212. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 213. Pentru? Împotrivă. Verificăm. 213. Vot electronic. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a deschis. Acum votul s-a închis. Se adoptă. Și trecem la compromisul G. Deschid votul electronic la compromisul G. Votul s-a deschis. Zamykam głosowanie. Am închis votul. Se adoptă și urmează compromisul H. Am deschis votul. Și l-am închis chiar acum. Se adoptă și acest compromis. Și trecem mai departe la amendamentul 20, 221. Cine e pentru? Împotrivă? Respins. 226 pentru? Împotrivă? Respins. 227 pentru? Adoptat. 228 pentru? Adoptat. 229 pentru, adoptat, 230 pentru, împotrivă, respins, 231 pentru, adoptat, acum compromisul I, am deschis votul. Zamykam głosowanie. Am închis votul. Se adaptă compromisul. Compromisul J acum și deschid votul pentru compromisul J. Închidem votul. Se adoptă. Urmează amenamentul 259. Cine este pentru 259. Mulțumesc, se adoptă. 258 și 261 identice. Cine pentru? Împotriva? Respins. Acum 262 și 260 identice. Cine pentru? Împotriva? Respins. 263. Cine pentru? Împotrivă? Respins. 264 pentru? Împotrivă? Respins. 265 pentru? Adoptat. 267 pentru? Împotrivă? Respins. Și acum 268. Cine pentru? Împotrivă. Respins. Urmează amenamentul. A, vreți să verificăm? Haideți să verificăm. Deschid votul pentru amenamentul 268. Am închis votul. Respins. Urmează 273. Cine pentru? Împotrivă. Verificăm. Verificăm și aici. Deci deschidem votul pentru 273. Am închis votul. se respinge. Nu am văzut uh, foarte bine mai înainte. Nu cream că e rezultatul așa de clar. Bun, și acum 270, uh, cine pentru? Mulțumesc, adoptat. 271 pentru. 272 pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. Amendamentul 272. Am deschis votul. Vot închis. Se adoptă. patru. Pentru. Împotrivă. Respins. 275 în două părți. Prima parte, cine pentru, adoptată. A doua parte, adoptată. 277. Al domnului De Castro, cine pentru? îmi Mulțumesc, se adoptă. Apoi 280. Cine pentru? Împotrivă? Respins. 278 pentru, împotriva, respins. 279 pentru, da, se adoptă. Compromisul K, am deschis votul electronic. Am închis votul. Se adoptă. MV10 acum. Pentru? Mulțumesc, se adoptă. 288 și 289 identice pentru, împotrivă. Se verifică electronic. Verificăm 288, uh, 289. Am deschis votul electronic și l-am și închis. Respins. 287 pentru, adoptat. 294 pentru, împotriva, respins. 293 pentru, împotriva, respins. 290 al doamnei Schreier, prima parte pentru, adaptată și a doua parte pentru, adaptată și asta. 291. Cine pentru? Împotrivă. Respins. 292. Pentru. Adoptată. MV13 acum. Prima parte. Cine pentru? Adoptată. Și a doua parte. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Compromisul L acum. Vot electronic E deschis. Am închis votul. Se adoptă. Și acum 304 pentru. Mulțumesc, se adoptă. 307 pentru. Împotriva. Respins. 309 pentru, împotriva, respins. 306 pentru, adoptat. 305, spune președintele, pentru, împotriva, adoptat. 308 pentru, împotriva, respins. 311 pentru, împotriva, respins. 312 pentru, adoptat. Treste 1 acum. Pentru a, nu. A, 2 și 3 împreună. Acum. Pentru. Se adoptă. Numărul 4 pentru. Adoptat. Numărul 5 pentru. Adoptat. Numărul 6 pentru. Adoptat și asta. Trecem la Considerente, compromisul M. Am deschis votul electronic. Și l-am închis. Se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 13. 13 și 14 identice. Cine pentru? Împotrivă? Respinse. 14 și 16, spune președintele. Noi vedem 18 și 16. Se adoptă. 19. Cine pentru? Nu. Verificăm. Deci, 18 și 16 voturi identice, verificare prin vot electronic. Votul e deschis. Și închid votul se adoptă. Și acum amendamentul 19 pentru, împotriva, respins. 20 pentru, împotriva, adoptat, 21 pentru, adoptat, 23 pentru, împotriva, respins. 24 pentru, Împotrivă. Respins. 25 pentru. Re, împotrivă. Respins. 26 pentru. Adoptat. 28 pentru. Împotrivă. Respins. 27 și 32 împreună, identice. Cine pentru? împotriva, respinse. 33 și 31 identice, pentru, împotriva, respinse. 34 pentru, adoptat. 35 pentru, adoptat. 36 și 37 împreună, identice, împotriva, respinse. Acum se dorește o verificare, deci deschid votul electronic pentru amendamentele 3637. Mulțumesc, am închis votul. Se resping. După cum am văzut și noi de aici. 38 acum pentru, împotriva, respins. 39 pentru, adoptat. Compromisul N, Nistor. Am deschis votul. Și l-am închis acum. Se adoptă. Compromisul O. Am deschis votul. Vot închis. Se adoptă și acesta. Și acum 64. Pentru. Adoptat. Amenamentul 66 pentru. Împotrivă. Respins. 67 pentru. Adoptat. 69 pentru. Adoptat. 70 pentru. Împotrivă. Respins. 71 pentru. Împotrivă. Respins. Compromisul P. Am deschis votul. Zamecam głosowanie. Am închis votul. Adoptat. Urmează 72, nu, se corectează președintele, 80. Cine pentru? Împotriva? Verificăm electronic, deschid votul electronic pentru amenamentul 80, considerentul G. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, respins. Compromisul Q. Am deschis votul electronic. Am închis votul. Se adoptă și asta. Amendamentul 90 pentru, adoptat. 89 pentru, împotrivă, respins. 88 pentru, de fapt 88, 92 și 93 identice împreună luate. Cine pentru? Împotrivă, respinse. 90 și... Ba, nu? Nu, că eu nu cred că trebuie verificat, dar dacă vreți, verificăm. Deci verificăm amendamentele 88, 92 și 93. Votul electronic e deschis. Am închis votul. Se respinge. 94 acum. Cine pentru? Împotriva? Respins. 97 pentru. Împotrivă. Respins. Și acum trecem la votul final asupra proiectului de rezoluție astfel amendat. Votul electronic este deschis. Zamecam głosowanie. Am închis votul. și se adoptă. Mulțumesc foarte mult pentru participarea la vot și felicitări. Cu aceasta am închis sesiunea de votare. Felicităm pe raportor și toți colaboratorii săi. Dorește raportorul să mai adauge câteva cuvinte? Domnul Hoitema. Doriți să interveniți? Văd că sunteți ocupați să primiți uh, felicitări. Vreau să mulțumesc uh, pentru susținerea largă a acestui raport, care demonstrează cât de importantă este uh, tema de care s-a ocupat. Mulțumesc. ale Da, este o temă importantă, dar în același timp și dificilă. Și cu asta trecem la punctul 6 al ordinii de zi. Trecem la, așadar la vizita noastră în țările de jos din luna martie. În țările de jos am fost între 29 și 31 martie. După Paște, unii din reprezentanții noștri au avut o delegație în țările de jos, am avut și eu onoarea să particip la această delegație. Programul a fost foarte bine pus la punct, s-a concentrat asupra temelor de inovare și a noilor tehnologii în agricultură, dar am, am tratat și probleme de protecție a animalelor, respectiv competitivitate în agricultură. Am uh, putut examina unele abordări uh, inovatoare în uh, agro, agricultură. Da? De exemplu, extragerea de fosfat din, din găinați, respectiv din alte deșeuri animale, cu tehnologii noi. Știți cu siguranță că domnul Hoitema a fost organizatorul acestei deplasări, de aceea îl rugăm pe domnul Hoitema să facă câteva observații pe marginea acestei delegații. Raportul final al delegației va fi elaborat de secretariat și vă va fi transmis pe canalele obișnuite. Uh, doar că uh, mai necesită ceva timp. Deschid dezbaterea și dau cuvântul mai întâi domnul Hoitema. Poftiți! Yes, thank you very much, uh, Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și dumneavoastră, dragi colegi celor care au venit uh, în uh, țările de jos. Unii n-au putut să se deplaseze pentru că era chiar după pași, însă cei care au venit uh, au mulțumirile mele. Scopul misiunii a fost de acela de a arăta în practică ce se poate regăsi și în raportul nostru privind inovarea și noile abordări. A fost vorba de mai multe sectoare agricole, agricultură intensivă, horticultură, alte culturi agricole, creșterea animalelor. Am vizitat o serie de ferme care au implementat noi tehnici, noi idei pentru a îmbunătăți competitivitatea fermelor sau pentru a îmbunătăți impactul ecologic sau pentru a îmbunătăți bunăstarea animalelor. Uh, la început am mers la o companie care se ocupă de uh, pesticide, dar gestiune integrată. Ei nu doresc să folosească uh, insecticidele clasice, mă scuzați, pesticide clasice, ci poate insecte sau alte metode inovatoare pentru a scădea volumul de pesticide Spun că este o gestiune integrată pentru că introduc și insecte și microorganisme pentru a scădea, după cum vă spuneam, um, um, volumul de uh, îngrășăminte chimice, dar și pentru a scădea volumul de dejecții animale. Iată un exemplu foarte bun de folosirea naturii și care, de fapt, este o inovație. Apoi ne-am dus la alte ferme care se ocupau cu um, o agricultură numită de precizie, foloseau roboții pentru hrana animalelor, pentru creșterea animalelor, uh, foloseau și drone pentru a putea efectua, de pildă, însămânțare foarte precisă. De asemenea, foarte precise au fost măsurătorile lor în ce privește materialul de protecție a plantelor, volumul de apă la irigații um, și așa mai departe, și la aceeași măsurătoare precisă a uh, nutrețului de care are nevoie fiecare animal. Apoi am vizitat două ferme specializate în noi, sisteme de adăposturi pentru animale, deci pentru o mai bună bunăstare acestora și pentru sănătatea animalelor, consecința fiind și reducerea antibioticelor. În acest demers am vizitat uh, o creștere, uh, o, o crescătorie de păsări și una de vaci, de vite. Așa cum a spus domnul președinte, am văzut și o instalație de procesare a dejecțiilor animale în, cu această economie circulară și cu noua directivă nitrați nu poți să depășești 100 uh, și ceva de kilograme de uh, nitrați per kilogram. Restul uh, trebuie să fie suplimentat cu uh, îngrășăminte chimice. E puțin ciudată această prevedere. Acum, ideea este de a purifica aceste dejecții animale și a folosi mai puține îngrășăminte clasice. Așadar, să nu uităm uh, regulamentul privind îngrășămintele pe care îl uh, revizuim în acest moment trebuie să facem astfel uh, încât să se folosească mai multe deșeuri și dejecții animale, mult mai multe decât îngrășămintele chimice, pentru că acestea știm bine ce impact au asupra mediului, ce impact au asupra calității solului, a fosfaților și calității um, altor aspecte. De asemenea, am întâlnit cu reprezentanți ai sectorului agricol și ai guvernului, uh, a ministerului respectiv, la noi, în Olanda, și am avut o vizită foarte interesantă de lucru Um, în regiunea care e cunoscută pentru uh, faimoșii pictori flamanzi uh, și uh, vechi olandezi. În orice caz a fost foarte interesant, ne-am întâlnit cu multe lume. Dacă aveți întrebări, vă rog să le adresați, pentru că pot să vă răspund eu sau colegii mei cât privește această misiune pe care am desfășurat-o în țările de jos. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Domnul Schleier. Eh, Doamna Schleier, mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, într-adevăr, să știți că a fost o vizită foarte frumoasă, cea pe care am desfășurat-o în țările de jos și tot ce am văzut a fost foarte frumos. Dar vreau să întreb pe dumneavoastră, domnule președinte, ceva, pentru că a fost o vizită de lucru a comisiei noastre în țările de jos. S-a vorbit mult despre inovare. Ehm, tehnici inovatoare pe piață. Însă, în acest moment, în țările de jos se discută foarte mult de un anume subiect. Și anume, ce să facem cu această veșnică problemă a crizei din agricultură, a problemei uh, prețurilor, respectiv costurilor, este o temă arzătoare uh, astăzi în țările de jos o temă de absolută actualitate. Cât privește sectorul laptelui și horti, uh, agri, horticol și de, producerea fructelor, aici este foarte clar că e nevoie de sprijin pentru aceste sectoare. Domnul uh, Huitema uh, a încercat să prezinte lucrurile într-un mod cât se poate de structurat, însă să știți că eu nu am putut să mă implic. După cum urmează, eu uh, nu am putut să dau un uh, input, uh, n-am putut să mă implic cum aș fi rut în legătură cu pregătirea acestei vizită. Vizita însă a fost frumoasă în sine. trudnă pitanie. Pani poseł Aguilera. Mulțumesc. Eu eh, queria... Următoarea vorbitoare, doamna Aguilera, mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc pentru organizarea misiunii la care am putut să particip și mi s-a părut foarte interesant, eh, mai ales eh, exploatațiile și firmele pe care le-am vizitat acolo. Am învățat multe despre agricultura de precizie și tot ce ține de inovare și cred că agricultura din țările de jos întotdeauna a dat dovadă de spirit de modernitate, de competitivitate, este întotdeauna în, în fruntea avansurilor tehnologice, deci vizita a fost foarte bine organizată și am învățat foarte mult de felicit mai ales pe domnul Huitema. Tot a fost foarte bine organizat și sigur că mulțumesc și restului colegilor din țările de jos care ne-au însoțit. A fost o adevărată plăcere această misiune a fost foarte interesant pentru obiectivul și proiectul de raport pe care tocmai l-am adoptat astăzi. Și este a fost foarte bine organizată și foarte interesantă și a corespuns obiectivului comisiei noastre, stabilit de comisia noastră. Așa că felicitări. Mulțumesc foarte mult! Iată, N-a mai cerut nimeni cuvântul, așa că mi-aș adăuga și eu contribuția. Într-adevăr, programul de lucru acestei vizite a fost foarte intens. Ne-am concentrat pe inovare și pe acea agricultură de precizie. Cât privește inovarea, s-a vorbit pe bună dreptate, despre folosirea deșeurilor animale, dejecțiilor. Bineînțeles, uh, au îngrijă întotdeauna cu echilibrul biologic. Așa cum știți, în țările uh, de jos se folosește acea integrare verticală, adică agricultura este legată direct de procesul eh, succesiv sau următor de, de prelucrare, dar și de desfacere. Este ceva foarte fluid, adică se pornește de la agricultură, se merge în faza industrială de prelucrare și apoi comercială. Deci agriculturii sunt bine ascultați și reprezentați în această filieră. Este un model util care poate să fie imitat, de ce nu, și în alte sectoare și în alte țări. Și apoi ne-am întâlnit și cu cei din uh, industria prelucătoare cu membrii din administrație, chiar de la un alt nivel. Să nu mai vorbim de frumoasele peisaje pe care le-am admirat cu toții. Poate că orice ar fi, astăzi agricultorii se consideră cu adevărat uh, niște întreprinzători. Agricultorii clasici nu mai sunt așa de numeroși, pe care cunoșteam de pe vremuri. Ne-am întâlnit cu cei de la Camera Agricolă și și am vorbit, bineînțeles, cu cei din sectorul laptelui. De asemenea, am simțit cumva ca un fel de studenți sau elev la un moment dat. Deoarece pentru că am vizitat și um, universitate. În sfârșit. Să nu uităm că când e vorba de știință aplicată și inovare în agricultură, toată lumea este de acord cu asta, dar e bine să știm despre ce vorbim. De asemenea, mă alătur mulțumirilor adresate de doamna Aguilera, dar următoarea noastră vizită, să nu uităm, are loc în Spania. Deci este clar că pornim de la un nivel cât se poate de înalt. Spania are alte probleme de bună seamă. Domnul Dorfman vrea să ne spună câte ceva. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, numai vreau să mă alătur și eu colegilor care și-au adus mulțumiri delegației olandeze pentru pregătirea delegației. Un lucru m-a frapat în cursul acestei deplasări, care a fost încărcată de inovări și de noi tehnologii. Avem o legislație în vigoare care contravine și îngreunează inovarea. De pildă, în în privirea, uh, cu privire la compost uh, și um, am vizitat uh, chiar acea fermă care transforma deșeurile animale în îngrășăminte pentru, de mare performanță pentru care nu mai trebuie să folosești chimicale prea multe. Deci, um, uh, at, uh, acolo sunt folosite pe picior de egalitate cu uh, uh, insecticidele și pesticidele <clears throat> chimice, ciuperci și bacterii. Uh, deci materiale bioactive, dar care um, încă nu pot fi omologate atât de ușor și asimilate de legislația europeană. Da? Mă gândesc, că de pildă, la dificultățile pe care le avem în a importa, de pildă, fosfat din Maroc, care se exploatează în condiții grele și nu totdeauna ecologice, nu știu ce mine, pe care trebuie să le transportăm aici. Tu sugestie? Da, într-adevăr. Așadar, încă un comentariu. trebuie să spunem. că experții de la Universitatea de la Vaningen vizitează deseori uh, comisia noastră. Ne-am întâlnit cu ei. A fost o vizită frumoasă într-o perioadă destul de dificilă și dacă ne-am fi dus în altă țară, am fi auzit poate mai multe despre criza prin care trece agricultura astăzi, deoarece știm că situația nu e strălucită. Și sper că vom mai reveni la aceste subiecte. Interesant pentru că membrii altor comisii ne tot întreabă, e așa de gravă situația în agricultură? pentru că vocile fermierilor se fac auzite nu numai la noi la comisie, ci și, pe la alte comisii, ceea ce este foarte bine, pentru că cu toții trebuie să fim conștienți că aceste exploatări agricole sunt extrem de importante și Uniunea european nu poate să ignore soarta lor. și nici așteptările fermierilor. Bineînțeles că agricultura noastră europeană e influențată și de ce se întâmplă pe piața internațională, oferta tot mai mare de produse provenind din Argentina, din Noua Zeelandă, din Australia și asta înseamnă că echilibrul pe care l-am avut la un moment dat a dispărut. Acum trecem la punctul 7, însă înainte de acest punct 7, vreau să vă spun că avem deja raportul vizitei din Olanda și o să-l primiți și pe e-mail. Haideți să vedem. Domnule Haitema, dorea să mai spuneți câte ceva. Domnule președinte, cred că am uitat să mulțumim secretariatului și asistenților că au organizat această călătorie pentru că s-a muncit foarte mult pentru a avea o asemenea misiune care să meargă așa de bine și să mergem la atât de multe ferme, să vedem atât de multe într-un timp atât de scurt. Mulțumesc deci echipei, secretariatului. Ehm, vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Da. Într-adevăr, echipa secretariatului și asistenții, sper să mă scuze că nu i-am menționat, dar mulțumesc, bineînțeles, tuturora. Domnul Iar este gata acum să ne spună ce se mai întâmplă sau tot ce se întâmplă cu revizuirea post-electorală a cadrului financiar multianual. Domnule Iar, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Ați spus-o și dumneavoastră deja, zice domnul Iar. Tema este foarte importantă nu, nu neapărat uh, lungimea raportului determină această importanță, ci faptul că este vorba de revizia cadrului financiar multianual la mijlocul perioadei de referință. Da? Deci uh, orice modificare are implicații uh, bugetare clar definite, cu atât mai mult, cu atât vremurile de acum foarte neliniștite înseamnă provocări eh, noi în fiecare zi. Deci, eh, eh, mereu există motive pentru a discuta și rediscuta aspectele bugetare. Mai întâi, un cadru temporal. Am spus-o deja uh, colegilor uh, raportori din umbră, cărora le mulțumesc foarte mult pentru disponibilitatea și deschiderea de care au dat dovadă în prima noastră întâlnire în 21 martie. Am uh, stabilit împreună un calendar. De ce? Pentru că um, am vrut, să, am vrut să avem un cadru temporal general foarte clar prin care să putem găsi um, Uh, uh, un context uh, care să corespundă și um, celui de la Comisia de Bugete. Deci este bine ca atunci când se discută la Comisia de Bugete toată această chestiune să fie deja clarificate cele din Comisia Agri. Am formulat deja unele amendamente. A doua reuniune a um, uh, comisiei noastre uh, cu raportorii din umbră va fi pe 12 mai la Strasburg. Um, pe 6 iunie vom avea votul în comisie și uh, votul în plen pe 16 iulie, dacă totul merge bine ce s-a întâmplat în această primă reuniune cu raportorii din umbră. Am uh, colectat uh, uh, primele sugestii din partea colegilor. Am reușit să um, convenim asupra unora dintre ele deja și am găsit deja un consens pe anumite teme ne folosim de aceste discuții ca prilej pentru a discuta multe lucruri, dar uh, vrem să ne concentrăm totuși asupra acelora care vizează cele mai importante priorități uh, uh, bugetare. Um, anul trecut, raportul nostru a, nu a depășit 5 pagini, dar cred că reușește Eh, dacă lași deoparte proza, partea de proză din raport, să explici în cinci pagini eh, colegilor de la bugete despre ce e vorba. Deci, în primul rând, prioritatea noastră zero este stabilizarea bugetului. Da? Sectorul eh, agricol este însă confruntat cu provocări foarte noi, chiar dacă problemele pe care le avem în agricultură nu sunt noi, sunt probleme pe care le avem de foarte multă vreme încoace. În unele eh, sectoare trebuie să vorbim chiar de eh, amenințări existențiale eh, și de aceea vrem cât se poate de multă stabilitate. Politica agricolă întotdeauna trebuie să, se, să fie formulată pe o durată care cuprinde mai mulți ani și deci stabilitatea bugetară ne uh, ajută. În termeni politicoși, dar totuși relativ hotărâți, arătăm în raportul nostru că dacă Parlamentul uh, și societatea uh, formulează exigențe suplimentare față de noi, atunci nu putem să uh, ignorăm faptul că acest lucru implică resurse bugetare suplimentare. Deci, pentru că nouă ni se cere să, să creăm un mediu de stabilitate în agricultură, E bine, pentru asta trebuie să pui la punct un sistem de stabilizare a sectorului agricol. În acest sens, uh, am avut deja o primă întâlnire cu colegul Olbrich de la Comisia de Bugete, o întâlnire de coordonare, să-i spunem, pentru a-i prezenta, să spunem așa, mentalitatea și atmosfera generală din comisia noastră. I-am arătat că cel mai important lucru pentru noi este să păstrăm cadrul financiar uh, existent, să, uh, ca să, să nu fim confruntați cu o reducere a acestui cadru financiar. Sigur, suntem conștienți de faptul că uh, Uniunea Europeană nu se poate achita de obligațiile juridice pe care și le-a asumat dacă în alte sectoare nu sunt crescute contribuțiile bugetare. Știm că plățile directe reprezintă un factor important de stabilizare a situației fermierilor și agricultorilor în Europa și de aici, de aceea am solicitat ca termen de referință să, ca aceste plăți directe să nu scadă. Dar trebuie să înregistrăm faptul, să luăm notă de faptul că limitele maxime care ne-au fost uh, trasate, să spunem așa, prin politica agricolă comună, uh, înseamnă că avem o marjă de manevră mai mică astăzi decât am avut-o în trecut. Întotdeauna trebuie să trebuie să le arătăm uh, și colegilor din alte comisii că din alte comisii că uh, în trecut uh, n-a fost nicio problemă să găsești un miliard, două pentru uh, realocări intrabugetare. E, aceste vremuri nu mai există. Azi nu mai avem aceste marge de manevre. Da? Pe de altă parte, noi am noi am uh, formulat uh, exigențele și nevoile noastre, uh, bugetul a fost alocat în consecință, dar nu mai există rezerve. Nu mai sunt disponibile rezerve și asta trebuie să o transmitem și colegilor. Deci suntem conștienți că există noi provocări bugetare la, în agricultură, există mari riscuri pe care trebuie să le calculăm acum, în special în ce privește sănătatea plantelor. Există riscuri și evenimente neprevăzute și în consecință va trebui să le arătăm colegilor, să le indicăm colegilor din Comisia de Bugete că pur și simplu uh, nu avem uh, de unde scoate bani pentru elemente neprevăzute. Raportul se uh, constituie din 19 alineate, fiecare concentrate pe un anumit subiect împreună cu colegii raportori în umbră vom uh, consolida textul din aceste 19 alineate. Vă rog să vă folosiți de termenele pentru depunerea amendamentelor și discutarea acestora. Noi suntem deschiși pentru discuții și eu cred că dacă uh, putem uh, avea aceeași atmosferă constructivă în a doua reuniune a raporturilor în umbră, așa cum am avut-o și în prima, atunci nu văd nicio problemă în a respecta calendarul de adoptare propus, pentru că există totuși un consens de principiu cu privire la cele mai importante teme. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Înainte de a vă da cuvântul, aș dori să vă spun de ceva. O experiență de-a mea. Acum trei săptămâni am avut o audiere la Comisia Buget pe acest subiect. Și cred că în ce privește participarea, vreau să spun că eu, în primul rând, am fost bucuros că am participat. Pentru că am auzit cu urechile mele un vorbitor care spunea că agricultura este o vacă de lapte, folosind atât de mulți bani de la buget, de la bugetul european. Adică, de fapt, în Europeană este o vacă de lapte pentru agricultură și imediat am reacționat. Am reacționat, să știți, într-un mod cât se poate de hotărât. Însă, am fost și dezamăgit că am auzit așa ceva, o asemenea abordare și era vorba de un expert din țara mea. Trebuie să spun. Să spun acest lucru. Pentru că, în sfârșit, chiar vreau să mă războiesc puțin cu el, ca să fiu sincer, dar bineînțeles că am avut un schimb extrem de politicos și de diplomatic, de vederi. Concluzia este că trebuie să ascultăm și ce se mai spune și pe la alte comisii în legătură cu agricultura și să ascultăm și ce spun membrii grupurilor noastre. De asemenea, trebuie să transmitem și noi un mesaj fermierilor care trebuie să pună întrebări în fel și chip. Domnul Des. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Bei dem Thema werde ich immer... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Să știți, domnule președinte, că și în țara mea, în patria mea, există o divizie întreagă de oameni care susțin același lucru cu, în legătură cu vaca bună de mulți. Uh, uh, s-a spus în, însă, și o să repet și eu, că dacă toate cheltuielile publice Uh, din Europa sunt, ar fi decontate prin, uh, prin bugetul de la Bruxelles, uh, atunci bugetul agricol ar fi de 1%. Da? Dar toate aceste bugete, inclusiv bugetul agricol, nu sunt decontate prin Bruxelles, ci prin, prin agențiile naționale. Da? La începutul anilor 70, când aveam șase, șase state membre, uh, uh, agricultura a uh, reprezentat 87% din cheltuieli. Da? Dar 1% cheltuieli publice pentru, pentru o ramură a, a economiei care zilnic livrează alimente unei populații de 500 de milioane de locuitori, eu cred că există, nu există argumentare mai bună pentru a susține agricultura europeană, pentru că zilnic agricultorii noștri pun la dispoziția celor 500 de milioane de consumatori produse de înaltă calitate. Da? și să nu spună nimeni că alimentele ar deveni altfel mai ieftine, pentru că acest lucru nu este adevărat. Malala. Ja, Herr Vorsitzende, herzlichen Dank für die... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe Peter Iar pentru acest raport excelent și echilibrat pe care ni l-a prezentat. Îl susțin în pentru totul și îi mulțumesc faptul că chiar și în introducerea sa a vorbit despre acest 1%. Într-adevăr, agricultura cheltuie zilnic 32 de cenți pentru fiecare locuitor la Europei. Cred că merită agricultura atâta din partea noastră. E important să uh, ținem la acest model bazat pe doi piloni și să insistăm că asupra faptului că bugetul pentru agricultură nu are voie să fie redus. Deja de la ultimul CFM la cel actual a fost operată o reducere, dar după cum arată și raportorul, nu mai există nici marjele de manevră și rezervele pe care le-am avut mai devreme. Pentru mine foarte important este punctul 11. Trebuie să susținem uh, foarte clar că avem nevoie în continuare de subvențiile în agricultură, care sunt un ajutor pentru agricultori pentru a depăși, în a depăși problemele cu care se confruntă în prezent. Iar în ce privește punctul 17, renaționalizarea politicii agricole, trebuie să respingem un astfel de fenomen, chiar dacă acum încă considerăm că politica agricolă comună nu funcționează așa cum o vrem. De ce? Pentru că tocmai avem interpretări diferite ale PAC în ă, statele membre. Dar noi trebuie să ținem la această politică agricolă comună. Iar punctul 19, chiar ultimul, este și mai important pentru noi, pentru că aici se arată foarte clar că mai întâi e nevoie de măsuri politice și obiective foarte concrete înainte de a pune în de a discuta și a dezbate anumite finanțări. Politica agricolă comună reformată, pe care o avem deocamdată doar de un an, încă nu a uh, generat o analiză de ansamblu pertinentă a situației agriculturii. Și de aceea cred că, pe de o parte, uh, trebuie, trebuie să distingem între, între două discuții. Odată trebuie să vorbim despre principii și după aceea să trecem la uh, modul în care vrem să cheltuim bani. Aceste două, aceste două lucruri trebuie tratate distins pentru că și, și, și nu vrem să se discute despre realocări între sectoarele eh, protecției mediului și agriculturii înainte să fie foarte clar eh, ce dorim în noua agricolă, eh, politică agricolă comună. Mulțumesc. Obrigada, presidente o relator na sombra do meu grupo non está aquí, mas eu quixera deixar a opinión... Mulțumesc, domnule președinte. Aici, în acest raport, există puncte esențiale pentru grupul nostru privitoare la probleme care afectează întreaga Uniune Europeană. Raportul nu prea evidențiază cauzele crizei, nu se vorbește despre adevăratele cauze ale crizei datorate reformelor ce țin cont doar de interesele pieței. Criza este o consecință directă a distrugerii mecanismelor publice de reglementare a ofertei spune doamna Sena Rodriguez, reformele PAC au fost făcute întotdeauna cu obiectivul de a liberaliza și a face reduceri bugetare. Se vorbește de veniturile, de câștigurile agricultorilor, dar nu se menționează studiile Comisiei Europene care demonstrează faptul că s-a redus venitul agricultorilor în acești ani. Asta pentru că e o situație de mare instabilitate pe termen scurt din cauza volatilității prețurilor. Apoi, în ce privește importanța agriculturii pentru problemele sociale și teritoriale, trebuie să subliniem importanța IMM-urilor față de uh, agricultura intensivă de tip industrial, care va spori însă cu această nouă politică agricolă contrar obiectivelor de coeziune. Deci ar trebui să ne gândim mai mult spre viitor, să facem un efort bugetar ca să încercăm să contracarăm această criză și să subliniem că avem și situația embargoului rusesc, care a fost o decizie politică a Uniunii Europene față de Rusia. Și, până la urmă, consecințele le suportă bugetul Uniunii Europene. Există și o contradicție între punctul 6 și 18, pentru că se cere o creștere semnificativă a sumelor alocate PAC, atât la rubrica 2, cât și în ce privește rezervele în caz de criză. Dziękujemy pani poseł. Pan poseł Łazon, bardzo proszę. Mulțumim, doamnă, și acum următorul vorbitor, domnul Łazon. Mulțumesc, domnule președinte spune domnul Loazo. Păcat că textul acesta nu spune mai multe în ce privește scăderea de mai mult de 20% în PAC din anul 2000 și până acum, într-un context de criză. Asemenea, cred că trebuie să fie cuplate ajutoarele, fără care produsele indispensabile echilibrului agriculturii europene ar putea dispărea. Apoi sunt probleme dramatice Statele Unite totuși continuă să fixeze prețuri și volume, nu ca noi care am uh, convenit să dispară cotele la lapte, apoi ce se întâmplă cu filiera zootehnică, normele sanitare și tehnice, apoi în ce privește renaționalizarea ajutoarelor, Cred că, cred că acest text uh, nu spune ce a făcut Comisia Europeană în cazul crizei laptelui, sursă de distorsiuni. Mulțumesc. Uie pan poseu Rope. Ačiū pirmininkė. Mes următorul vorbitor, domnul Rope. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim domnului uh, Iar, care a elaborat acest document, care cred că reflectă corect situația de, din ziua de astăzi, însă doresc și eu să formulez anumite opinii. Mă întreb de ce trebuie <coughs> ca agricultura să beneficieze de un buget sporit. S-a spus foarte bine, avem 500 de milioane de locuitori care trebuie hrăniți, de, de guri de hrănit, însă agricultura contribuie și la altceva, nu doar la necesarul de hrană. Nu cred că ar fi bine să comparăm uh, procentele alocate agriculturii cu alte sectoare. Trebuie eventual să comparăm uh, modul în care trăiesc agricultorii față de locuitorii orașelor. De exemplu, în Lituania, Șomajul în zonele rurale e de două ori mai mare decât în zonele urbane. Iar veniturile celor de la țară sunt de două ori mai mici decât uh, ale celor de la oraș. Deci dacă ne uităm la aceste 38%, pare o sumă considerabilă dacă o privim doar formal, însă de fapt nu, nu spune nimic dacă nu o punem în context. Deci trebuie revizuit punctul 4. Cu atât mai mult cu cât Noi recunoaștem, într-adevăr, că suma e mare, însă rezultatele nu se văd. Și aș dori să mai fac o cerere și anume să există o formulare mai clară în ce privește criza și embargoul rus. Nu agricultura este cea care a dus la această problemă. E vorba de conflictul din Crimea. De ce atunci agricultura este cea care trebuie să suporte consecințele? De ce nu sunt luați bani de la bugetul comun? De ce agricultura este cea care trebuie să aibă de suferit? Dacă ar fi fost luată această sumă de la bugetul comun, atunci poate și ceilalți ar avea un comportament mai responsabil. Și aș mai observa faptul că plățile directe sunt mai mici în așa numitele noi țări membre decât în cele vechi. Ceea ce are o influență asupra capacității competitive a acestor țări, așa, spus, așa zis noi. Deci, aș dori să se facă o egalizare a sumelor alocate între Est și Vest. totuși. Cred că e de preferat o Europa, o Europa cu singură viteză, nu mai multe. Văd că președintele îmi face semn să termin, deci vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, da, vă mulțumesc. Da, ați vorbit destul de mult de aceea v-am făcut semn și acum doamna Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte, sunt raportare din umbră pentru grupul meu social-democrat sau socialist democrat mai precis, vreau să-i spun domnului Iar că linia adoptată de domnia sa în document uh, mi se pare că e corectă, mai ales pentru că noi vorbim de o revizuire a cadrului financiar multianual și nu a politicii agricole comune, nici a sumelor alocate acestei politici, ci în general de cadrul financiar multianual, CFM. Deci uh, sunt uh, două probleme diferite și atunci cred că, în general, e corect ce spune domnul raportor și anume, în cadrul acestei revizii globale, nu trebuie să dăm uitări și ăsta e și rolul avizului Agri, care sper eu că se va bucura de sprijinul celorlalți ca să avem un, un cuvânt greu de spus în uh, buget și în revizuirea CFM, deci să nu uităm că um, îndeplinirea obiectivelor PAC uh, necesită să existe și un buget corespunzător. Apoi, rubrica 2 trebuie consolidată, așa cum se și spune în uh, regulament, până în 2020. Vorbesc despre regulamentul CFM. Este totuși ceva important și se trage un semnal de alarmă în sensul că cu embargo rusesc, cu criza, există riscul ca să fie necesare sume suplimentare de la buget. Se vorbește de la, de, despre volatilitate, deci toate acestea e bine că au fost semnalate toate aceste elemente, însă trebuie să avem o atitudine proactivă, adică să nu fim în defensivă să nu fim așa de conservatori, că nu să spunem doar că să nu, nu se atingă nimeni de bugetul nostru, ci că politica agricolă comună e importantă pentru zonele rurale, pentru acestea e ea gândită, deci nu trebuie să se depopuleze aceste zone că nu sunt bani destinați doar profesioniștilor din domeniul agricol, ci bani care favorizează coeziunea teritorială, favorizează Uh, rămânerea oamenilor la sate și deci uh, trebuie să meargă în favoarea creării de locuri de muncă în aceste zone. Bine, probabil că vom face niște sugestii domnului Iar ca să subliniem mai bine importanța teritorială și uh, pentru coeziunea teritorială pe care au acești bani. Ca să nu avem doar o atitudine defensivă, să ne gândim la marea provocare a Europei, însă Poate or fi suficient banii pentru PAC, însă nu servesc doar pentru profesioniștii din domeniu, ci pentru întregul teritoriu rural al Europei, pentru necesitățile acestui teritoriu și pentru coeziunea uh, socială. În acest sens vor merge amendamentele noastre și mulțumesc domnului Iar pentru raportul său. Pani poseł, dałby Bóg, żeby tak było. Ale inni myślą trochę... Președintele. Mm. Uh, da, unii doresc să revizuim bugetul, se pare. Bun, următoarea vorbitoare. Čestitam kolegi Iaru na odličnom, structuriranom... La Petir. Da, mulțumesc. Raportul este bine structurat și este sistematic și sunt de acord și eu că fondurile pentru politici agricole trebuie eh, menținut la volumul actual, pentru că agricultura hrănește populația și Conform raportului, fiecare uh, exploatație agricolă creează locuri de muncă și în alte sectoare, contribuie la crearea de locuri de muncă și în alte sectoare, nu doar în sectorul agricol. Deci este vorba de o informație uh, importantă și ne permite să cerem și noi cu tărie menținerea măcar a fondurilor pentru politica agricolă comună, pentru că agricultura a fost foarte afectată de criza economică, eh, sigur, care a afectat și alte sectoare, însă cei mai afectați au fost până la urmă agricultorii. De aceea trebuie să avem sumele necesare pentru situații de urgență, de urgență ca aceasta și susțin aici pe domnul Iar și fac și o sugestie, eh, dacă îmi permiteți. Chestiunea sărăciei Uh, care afectează pe agricultori atunci când nu mai sunt activi. Mulți dintre ei sunt uh, sub pragul sărăciei sau pe punctul de a coborâ sub pragul sărăciei și aș dori să fac apel la Comisia Agri să invite statele membre să introducă un nivel minim de pensie. În Croația vorbim de 70.000 de agricultori care sunt la pensie și vorbind o pensie medie de 35 de euro. Vă întreb cine poate trăi cu 35 de euro pe lună. E nedrept? E, nu, nu e corect ca societatea să nu aprecieze la justa valoare rolul agricultorilor uh, în viețile noastre și e uh, ridicol să aibă așa pensii de mizerie. Trebuie să schimbăm această situație. Pan poseł Kuźmiuk, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja... Mulțumesc, următorul vorbitor, domnul Kuzmiuc. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului Iar, sunt raportor din umbră și mulțumesc în această calitate pentru un raport exhaustiv privitor la politica agricolă comună. Sunt și membru al Comisiei pentru Bugete Și sunt de acord, domnule președinte, cu ce am auzit aici, și anume că fondurile pentru politica agricolă comună nu folosesc doar pentru domeniul agricol. Deci e bine ca în avizul nostru să subliniem faptul că aceste fonduri trebuie măcar menținute la același nivel, dacă nu și sporit acest nivel. Vedem că au scăzut fondurile 38% de pe de altă parte. Trebuie spus că a crescut numărul de responsabilități și acum trebuie să jucăm un rol și în domeniul protecției mediului. Nu sunt suficiente marje bugetare și e import, e important acest aspect, dat, dată fiind volatilitatea prețurilor de pe piață. Comisia noastră și Parlamentul trebuie să încerce să ducă plățile către agricultorii uh, din noile state membre la un nivel egal cu cei din vechile state membre. Următorul vorbitor, vă rog. Domnul Häusling, mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi câteva observații um, cred că argumentele pe care le tot invocăm așa de rutină nu ne ajută foarte mult. Noi ne spunem că ne merge rău și că avem nevoie de mai mulți bani. Nu numai țăranii au o situație dificilă, au și, au și băcanii, au și siderurgiștii, toată lumea o duce rău. Da? Și dacă continuăm așa, atunci uh, la urma urmei o să fim acuzați că cele 53 de miliarde pe care le cheltuim în cadrul PAC uh, nu ajung acolo unde trebuie. Deci, trebuie să ne decidem dacă vrem să promovăm o politică de creștere a veniturilor pentru agricultori sau să continuăm uh, cu ceea ce am spus și chiar și anul trecut, că societ, că, că trebuie onorate uh, prestațiile sociale ale agricultorilor. Nu. Deci dacă vorbim, însă, ă, ă, vorbim numai despre promovarea veniturilor, atunci avem o problemă. Pentru că există și alții care sunt în criză, într-o situație de criză și alții au nevoie de bani. Deci noi trebuie să spun că, spunem pur și simplu că banii ă, cheltuiți în agricultură sunt bani pe care, prin care se onorează anumite prestări de servicii pentru societate. Eh, nici, eh, să spunem, situația trebuie să rămână măcar așa cum este acum, nu este ok, pentru că nu poți să cer eh, paușal 300 de euro pe hectar de teren cultivat, pentru că acest lucru nu, nici nu este o justificare temeinică și nici nu este corect. Da? Nu cu astfel de argumente putem să ne apărăm în mod eficient politica agricolă comună și bugetul pentru agricultură. Da? Deci, um, nu putem nici să spunem că, de fapt, situația nu e așa de rea, dar pentru că am primit banii până acum, vrem să-i primim și pe viitor. Nici asta nu e un argument. Există crize pentru care, într-adevăr, avem nevoie de bani, avem chiar de rezerve. Mă refer, de exemplu, la țările uh, membre care sunt afectate de embargouri. Da? Dar până acum ce s-a făcut? Nu s-a făcut foarte mult concret în ce privește aceste ajutoare punctuale. Și încă un lucru. Uh, când discutăm despre bani, nu trebuie să omitem uh, faptul că, uh, că um, uh, aceste, aceste ajutoare, aceste plăți, de fapt, erodează diferențele de, de, de piață. Vedem ce s-a întâmplat în, în sectorul lactatelor. Eh, fără bani eh, nici nu putem să eh, corectăm dezastrul care acum s-a petrecut și care acum încă este prezent. Da? Dar, dar banii pe care am cheltuit în, în sectorul lactatelor până acum nici nu a ajuns la, la cei care acum sunt în situația cea mai dificilă. Da? Deci uh, nu ne folosește nici să distribuim uh, bani, uh, sume mari de bani care în cele din urmă nu ajung la, la, la, la țăran, la fermier. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik wil eigenlijk verder gaan met... Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu această vizită de lucru pe care am avut-o în țările de jos, am Uh, vizitat uh, în țările de jos uh, ferme agricole, unități agricole în care s-a investit pentru viitor. Dar am văzut și ferme care și agricultori care nu-și mai permit aceste investiții. 50% din uh, fermierii care au uh, ferme de lapte nu mai au de unde să scoată bani pentru continuarea investițiilor. 60% din uh, fermierii care au ferme de suine nu mai pot face față, ne confirmă și Rabobank. Deci, când vorbim despre agricultură, trebuie să vedem mai întâi dacă banii sunt, ajung direct la fermieri sau, bani, sau banii ajung la industria procesatoare. Este o întrebare, o chestiune centrală. Și aș mai vrea și un răspuns la o altă întrebare. Se pune în discuție și în pericol uh, existența însă și a Comisiei de Agricultură, să ajungem să fim incluși în comisiile Econ sau în alte uh, comisii, să știți că această situație am trăit-o și în țările de jos. Și să știți că nu, acest lucru nu s-a întâmplat de foarte multă vreme după cel de-al doilea război mondial, tot ce am vrut era pacea și securitatea alimentară. E bine, agricultura este cea care furnizează securitatea alimentară și de aceea mă bucur că avem acest uh, raport al lui Peter Iar. Trebuie discutată tema într-un context mai larg european. Nu vorbim doar de uh, această temă ca și strictă competența Comisiei pentru Agricultură. În, iar un alt aspect. Uh, acordul privind protecția, protejarea climei, trebuie să vedem uh, ce înseamnă deciziile, uh, rezoluțiile COP21 asupra noastră, pentru că se discută momentan doar în Comisia ENVI, dar are impact și asupra noastră. Mulțumesc. Domnul Dorfman. Ja, danke, Herr Ja, ich bin jetzt in der Eingart. Mulțumesc, domnule președinte. Mă aflu în situația particulară de a trebui să-i dau dreptate colegului Hosling, ceea ce nu se întâmplă prea des. Dar um, în ce privește cele spuse de el, cred că este într-adevăr prea simplist să spunem că avem un buget cu niște mecanisme, bugetul trebuie apărat, mecanismele trebuie păstrate în vigoare. E prea simplist. Um, e drept că nu acum la revizuirea la jumătatea termenului, dar cândva va trebui să ne întrebăm dacă mecanismele bugetare, așa cum au evoluat ele, mai sunt încă eficiente și mai reușesc să păstreze eficientă politica agricolă comună, pentru că majoritatea măsurilor inițial eh, planificate au fost eh, suspendate și acum s-a ajuns la un sistem eh, de distribuirea banilor legate suprafețe și asta înseamnă că plățile sunt direct proporționale cu suprafețele exploatate. Dar atunci când vine vremea ca în situații dificile să gestionez un, un, un eveniment neprevăzut sau, sau să te adaptezi la evoluția sectorului agricol, atunci nu mai avem marge de manevră, așa cum a spus și colegul Iar. Și asta este de fapt situația prezentului. Deci uh, politica pasivă pe care o avem în prezent, de fapt, nu mai uh, este actuală, uh, nu mai satisface nevoile și exigențele noastre în contextul unor revoluții foarte rapide și foarte volatile. Da? Într-adevăr, bugetarul, uh, uh, dacă ne gândim la o sumă per capita, e o sumă mică, dar uh, contribuabilul, el vede acele 50 și ceva de miliarde. Da? Și trebuie să ne gândim unde ajung acești bani, într-adevăr. Ajung la fermier, sau ajung la mari latifundiari, proprietari de terenuri? Se, aj- se ajunge la ajung banii la mari fonduri de investiții care cumpără terenuri în ideea că terenul este profitabil inclusiv sub raportul plăților directe, e, trebuie să ne gândim foarte bine cum vrem să investim banii noștri, inclusiv în agricultură, pe viitor. Mulțumesc! Heisler, directorze, można prosić, to... Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Heisler. Partea Comisiei Europene. Mulțumesc, domnule președinte, pentru prilejul de a interveni pe scurt pe acest uh, subiect de importanță. Uh, dezbaterea dumneavoastră reflectă aceleași uh, temeri și rezerve pe care le vedem și noi în legătură cu această revizuire la mijlocul perioadei de referință. Vor fi discutate însă și alte priorități ale bugetului european, pentru că, iată, recentele evoluții politice um, deja exercită presiune asupra modelului actual de uh, execuție bugetară. Comisia va prezenta o, comi- o comunicare ce va fi discutată în acest Parlament, uh, sunt sigur, uh, încă în acest an. Um, momentul exact al publicării comunicării nu este stabilit, dar va fi vorba de o comunicare din a doua jumătate a anului. Această comunicare va uh, viza prioritățile uh, bugetului uh, viitor al Uniunii Europene și sperăm va lansa și o dezbatere politică pe, tema, pe această temă în contextul, de pildă, al crizei refugiaților. Pentru că considerăm că este necesară această rediscutare. Cred că este nevoie de un mesaj de calmare în legătură cu uh, partea de capitolul de agricultură din uh, CFM. Uh, eu cred că nu trebuie să redeschidă acest capitol, nu vor fi operate redistribuiri um, de la capitolul 2 la alte capitole bugetare. Deci uh, acest mesaj trebuie transmis, uh, cum uh, dorim să transmitem și un mesaj de stabilitate, pentru că încă suntem în curs de elaborare a noi politici pentru acest sector. În același timp, vom analiza și unele elemente calitative ale cheltuielilor și plăților, uh, trebuie mai întâi să armonizăm uh, uh, agricultura cu, cu protecția climei și cu mediul, respectiv protecția animalelor, pentru că există un impact și o interdependență foarte clară între aceste domenii. Politica agricolă comună face parte din această alocare importantă de 20%, și comunicarea noastră va încerca să demonstreze că banii din prevăzuți pentru politica agricolă comună pot fi folosiți cu eficiență și în aceste domenii conexe. Sigur că bugetul trebuie să se orienteze după rezultate, după rezultate care sunt interpretate și de Curtea Europeană de Conturi, dar și de descărcarea de gestiune pe care dumneavoastră o operați. Trebuie să fie demonstrată eficiența utilizării fondurilor. În această dezbatere va fi importantă și agenda de simplificare a comisarului Hogan. Vom încerca să găsim căi de ieșire de sub, uh, dintr-un, dintr-un aparat și de birocrație uh, pe care îl considerăm încă supraîncărcat, uh, asta și în lumina reformei din 2013. Ne vom concentra mai apoi în comunicarea noastră și pe actele de implementare. Și vom uh, încerca să prezentăm și o imagine generalizată a uh, simple, mecanismelor de simplificare care nu vor uh, viza nu doar agricultura, ci și alte domenii ale execuției bugetare. Alte câteva elemente pe care aș vrea să le menționez și care sunt evidente în contextul dezbaterii de azi. Um, această revizuire este legată de o propunere nouă pe care eh, Comisia o va elabora până în 2017 pentru noul cadru financiar multianual care va eh, fi prezentat încă din 2018 eh, ca proiect. Și acolo, în acest capitol, vom prezenta nu doar capitolul pentru agricultură, ci și alte capitole bugetare pentru a lansa o dezbatere temeinică uh, în timp util înainte de punerea aplicarea unui nou cadru financiar multianual începând din 2021. Vă mulțumesc, domnule președinte. Tak, tylko jakie są relacje, panie dyrektorze, między wspólną polityką... Da, domnule director general, mulțumim foarte mult pentru prezentarea noastră, dar spuneți-ne care este uh, relația dintre uh, politica agricolă comună și așa numitele national envelopes, uh, alocările naționale. Poate că aici uh, va mai trebui să insistăm uh, pe viitor. Din păcate trebuie să încheiem această dezbatere, dar trebuie să fim conștienți de faptul că într-un fel sau altul se va ajunge la proteste ale agricultorilor și trebuie să vedem cum putem să reacționăm față de ele. S-a vorbit mult de spre provocări, dar uh, punctul meu de vedere este apropiat de cel al domnului Iar. Mai întâi trebuie să rezolvăm uh, elementele, uh, problemă pe termen scurt, trebuie să stabilizăm situația, să ieșim din criză și trebuie ca um, Eh, să nu vorbim foarte mult despre viitorul îndepărtat, care este totuși foarte incert, ci mai degrabă să încercăm să devenim stăpâni a situației actuale și imediat următoare. Noi avem deja convingeri în această privință, trebuie să, noi știm deja ce vrem, dar trebuie acum să-i convingem pe ceilalți deputați, pe miniștrii noștri, pe politicienii din statele membre, eh, din toate grupurile eh, parlamentare, pentru a se găsi un consens în legătură cu identificarea sumelor de care avem nevoie. Vom invita colegii din alte comisii și la noi, dar este important, uh, încă o dată vă spun, ca și colegii care fac parte din alte comisii să fie conștienți de, de, de ceea ce ne preocupă, pentru că nu vorbim doar despre agricultură în sine, vorbim despre protecția mediului, despre coeziunea teritorială în mediul rural. Deci, caietul nostru de sarcini este unul foarte uh, plin și mai trebuie să ne gândim și la contextul internațional, piața agricolă uh, și agroalimentară uh, globală, pentru că nu suntem aici de unii singuri, ci, pentru, uh, ci acționăm și interacționăm și cu alte piețe agricole din lume. Știm că există un trend, o tendință spre supraproducție o, o tendință care probabil se va continua în următorii ani. Argentina, Brazilia, Noua Zeelandă, Australia sunt toate țări care momentan își extind în mod razant capacitățile de producție. Noi știm că dacă agricultura odată e la pământ, e la pământ pentru întotdeauna. Așa s-a întâmplat și se întâmplă cu toate fermele agricole. Eh, dar, iar dacă noi continuăm eh, în același fel ca și până acum, atunci și noi o să riscăm să punem agricultura noastră la pământ. Încă o dată mulțumiri, domnule Iar, pentru activitatea dumneavoastră. Amendamentele pot fi depuse până pe 29 aprilie, ora 12. Mai vreți o dată cuvântul, domnule Iar? pe scurt două, doar două observații. Mai întâi, mulțumesc foarte mult pentru sugestiile primite de la colegi și colegi. Raportul nu este gata, este un document uh, în lucru uh, și mă bucur să avem și în curând și de a doua întâlnire cu raportorii din umbră pentru a vedea ultimele Uh, amendamente. Uh, mai este loc de integrarea amendamentelor legate de uh, coeziunea teritorială, de dezvoltarea rurală și așa mai departe. Dar am spus că primele cinci puncte sunt um, Eh, oarecum eh, o publicitate pentru activitatea noastră. Vrem să explicăm ce înseamnă politica agricolă comună, vrem să spunem că nu suntem un sac fără fund, că suntem eh, serioși în ce privește exigențele noastre și așteptările noastre bugetare, că ne-am achitat de datoriile noastre, deci vrem să arătăm, să argumentăm oarecum punctul nostru de vedere. Chiar dacă am sacrificat 5 puncte din acest raport pe probleme de fond, cred că este util să avem astfel de puncte explicative. Înțeleg că la punctul 16 există încă rezerve. Și vă spun care sunt acum rezervele mele am spus-o și ieri la o manifestare în acest Parlament, că deocamdată nu suntem de acord decât că nu, ă, suntem de acord doar în privința faptului că nu suntem de acord. Cu toții avem ă, multe idei. Și, dar nu putem integra foarte, foarte multe idei în acest raport. Ă, Eh, și, și multele idei pe care le avem eh, le putem dezbate împreună cu domnul președinte, cu coordonatorii, putem eh, identifica puncte de vedere, poziții politice și așa mai departe, dar obiectivul meu este și rugămintea mea în același timp la adresa colegilor e că dacă vrem să ajungem la un acord cu colegii de la bugete, trebuie să ne concentrăm pe anumite priorități. Deci dezbaterea de principială privind anumite teme care ne preocupă, care este o dezbatere foarte importantă. Trebuie, uh, trebuie să fie organizată în această comisie de către domnul președinte, de către coordonator, dar aici, când vorbim despre, uh, despre bugete și vrem să obținem ceva foarte concret, trebuie să fim realiști și trebuie să trebuie să fim obiectivi. Da? Și eu aș vrea să avem o dublare a resurselor noastre bugetare. Nu este posibil. Însă, cred că până la urmă raportul nostru va fi unul apreciat. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Împărtășim uh, punctul dumneavoastră de vedere și vă susținem. Deci, vineri, la ora 19. Nu uitați că ne vom întâlni pentru o audiere la care vor participa experți foarte interesanți. Acum însă vă propun o pauză tehnică de două minute și, dacă se poate, nu mai mult, după care continuăm cu reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc frumos!